Avem uh, plăcerea de a primi aici o delegație din partea Parlamentului Georgian, condusă de doamna Tamara Gordava, în cadrul celei de-a patra întâlniri europarlamentare Georgia-UE. Vă salutăm aici la ședința plenară, cu atât mai mult uh, în acest context, și sunt convins că ați avut uh, discuții interesante cu membrii Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult și la orele 11 vom asculta discursul rostit de primul ministru al Canadei. Vă mulțumesc, facem o scurtă pauză.